concrete și este sursă de inspirație pentru, alți, pentru alții. Um, președinția și-a ales bine prioritățile, acum trebuie să le pună în aplicare. Mulțumesc! Mr. Niedermayer. Domnul Niedermayer, un minut. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, bine ați revenit, domnule prim-ministru. Ne bucurăm să vă avem printre noi. La începutul prezentării dumneavoastră v-ați referit la trei teme. În primul rând CFM, apoi Brexit și extindere. Eu cred că prioritățile sunt bine alese, uh, ținând cont de momentul în care ne aflăm. În primul rând, trebuie să creăm stabilitate în uh, sectorul financiar european. În al doilea rând, nu trebuie să pierdem ocazia de a negocia un acord bun cu regatul unit și trebuie în al treilea rând să evităm destabilizarea Balcanilor, a regiunii dumneavoastră. Dar mai este o temă. Președinta Comisiei, doamna von der Leyen, a menționat energia împreună cu domnul Weber, au menționat și experiența dumneavoastră și de aceea cred că trebuie să facem mai mult, trebuie să găsim cooperare și să facem ca unitatea în Uniunea Europeană să fie mai puternică și vă doresc mult succes! Mulțumesc, doamna Fajon! Spoștovani premier, pred vami e zahtevna in... Mulțumesc! Domnule prim-ministru, dumneavoastră vă aflați în fața unei sarcini imense și vreau să salut ambiția dumneavoastră și vă susțin. Trebuie să recăpătăm încrederea în statul de drept, să punem capăt corupției și evaziunii fiscale, să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor noștri, să evităm discursurile care incită la ură și să gestionăm bine problema migrației, lucruri esențiale pentru viitorul zonei Schengen. Croația dorește să intre cât mai repede în zona Schengen, însă va fi foarte greu să recâștigăm încrederea în statul de drept și uh, față de angajamentele asumate, față de respectarea regulilor la nivelul uh, intern. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să susținem aderarea țărilor din Balcanii Occidentali. În anumite cazuri am văzut că se merge pe drumul cel bun, însă mai sunt multe de făcut. E clar că dacă dorim cu adevărat o putem face și vă urez succes. Mulțumesc, domnul Cubilius, un minut. Coming from Lithuania. Domnule prim-ministru, este o plăcere deosebită um, faptul că începe prima președinție croată. Președinția dumneavoastră Uh, are o valoare simbolică ridicată. La 25 de ani după războiul de independență, Croația, iată, conduce întreaga Uniune Europeană. Croația este cel mai bun exemplu al miracolului european și capacității sale de a duce stabilitate și prosperitate în vecinătatea sa prin extindere. Uh, președinta Comisiei are dreptate atunci când spune că promisiunea de extindere a UE este cel mai bun stimulant, uh, uh, pentru reforme. Um, Președinția croată este uh, o inspirație pentru statele din Balcanii Occidentali. Succesul integrării Balcanilor Occidentali este sursă de inspirație și pentru regiunea parteneriatului estic. Sper că summitul uh, parteneriatului din timpul președinției croate va fi ambițios și el pentru o strategie uh, regională pentru următorii 10 ani. Mulțumesc și mult succes, domnule prim-ministru! Mulțumesc, urmează doamna Luc, un minut. Dragă domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor, modelul economic de astăzi uh, se află pe sfârșite. El ne-a permis uh, ca miliarde de persoane să scape de sărăcie, însă ne-a adus astăzi într-o situație dramatică pentru că nu mai reușește să îmbunătățească în mod semnificativ uh, situația socială pe continentul european și totuși ne-a fost greu să renoim acest model, să ne debarasăm de obsesia noastră față de PIB, față de acești indicatori iraționali care totuși nu ne spun nimic în legătură cu inegalitățile, sărăcia și așa mai departe. Și pentru că dumneavoastră doriți ca președinția dumneavoastră să fie una Europei puternice, cred că cea mai importantă provocare este aceea de a schimba indicatorii de bogăție pentru ca politicile publice să se reorienteze. Deci să schimbăm software-ul intern al Uniunii Europene. Vă urăm succes și ne bizuim pe dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Tomaci un minut. Da, spoștovani, preție. Mulțumesc. Dragă Andrei, domnule Plenković. Am fost implicată în cadrul unei președinții a Consiliului și știu ce înseamnă uh, ca un nou stat membru să dețină președinția rotativă. Eu um, susțin în special prioritatea dumneavoastră în ceea ce privește dezvoltarea Europei. Este important pentru că dacă toate statele membre își îmbunătățesc competitivitatea, vom fi mai puternici ca Uniune. Și de asemenea, provocările demografice cu care ne confruntăm sunt mai mari în estul Europei. Mi-aș dori un accent mai mare asupra populației vârstnice a scăderii ratelor de natalitate și a migrației tinerelor talente în străinătate. Și sperăm că în combaterea acestui fenomen veți avea un rol mai activ. Domnul Heisha. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, stimate domnule prim-ministru, Europa puternică într-o lume plină de provocări este un moto foarte potrivit pentru președinția dumneavoastră, pentru că Europa are uh, anumite puncte forte și trebuie să le folosească într-un mod uh, cât mai eficient. Trebuie să-și folosească potențialul economic, să-și folosească atractivitatea și interesul statelor candidate este evident în acest sens. Dar Europa trebuie să fie unită, uh, să se exprime uh, cu un singur glas. Cred că provocării, cum ar fi plafoane pentru buget în, zone, în anumite domenii este o provocare evidentă. Trebuie să vă asigurați că țineți cont de interesele celor care uh, doresc să contribuie mai puțin, pentru că sunt țări care um, um, plătesc mai mult la bugetul UE decât uh, primesc, dar sunt alte țări care sunt dependente de fondurile de coeziune, cum este Croația sau Slovacia. Mulțumesc, urmează domnul Cristoforu. Mulțumesc, doamna președintă. Dragă Andrei, aș vrea să-ți urez uh, mult succes! Te cunosc, cunosc capacitățile tale și sunt convins că vei reuși ca Europa să fie mai bună și să aibă o imagine mai pozitivă în fața cetățenilor europene. Avem nevoie de o economie puternică, de un CFM solid, cu o creștere a contribuțiilor din partea statelor membre. Avem nevoie de o apărare puternică și sunt de acord atunci când se spune că nu putem avea o Europa care să nu își gestioneze bine frontierele. Europa nu poate rămâne doar pe postul de observator în Siria sau în Libia și să permită altor țări, precum Turcia, să destabilizeze această regiune și să amenințe alte state membre, precum Ciprul sau Grecia. Sunt de acord de asemenea cu președinta Comisiei care spune că dacă există unitate, există și libertate și dacă există solidaritate, există și unitate și, prin urmare, libertate două uh, state membre ale Uniunii Europene la ora actuală, Grecia și Cipru, cer să se dea dovadă de solidaritate în fața unui uh, stat terorist precum Turcia, care destabilizează regiunea. Doamna Moretti, un minut. Stimate domnule Uh, Plenkovic, doamnă von der Leyen, dragi colegi, lumea din jurul nostru este tulburată de războaie și tensiuni și Europa este imobilă, irelevantă pe scenariul internațional. Lipsește uh, curajul de a, lua, de, a, lua, de a face alegeri clare. Însă sper că faptul că avem acum o președintă, doamnă von der Leyen, poate să ducă la o schimbare. În primul rând, e nevoie de două alegeri decisive în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Acestea trebuie să facă față provocărilor și propunerea președinției finlandeze este cu mult sub necesar și nu ar permite uh, realizarea programului de lucru a Comisiei pentru care aceasta a obținut votul nostru favorabil. Parlamentul nu poate să își dea acordul la CFM fără um, un acord în ceea ce privește reforma resurselor proprii. Noul acord verde trebuie să determine o revoluție nu doar ecologică, ci și socială și economică. Un nou plan de dezvoltare care să creeze creștere durabilă, fără a lăsa în urmă pe nimeni. Însă solicit președinției croate să insiste asupra nevoii. Vorbitoarea este întreruptă de către doamna președintă. Următorul vorbitor este doamna Glavac. Hvala lijepa, poštovani gospod. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, de lungul istoriei, Croația a arătat că nu se teme de provocări. Croația a știut să dea dovadă de responsabilitate, mai ales în modul în care și-a tratat cetățenii. Prioritatea dumneavoastră este Europa care se dezvoltă. Este clar că trebuie să ofere um, oportunități și tinerilor și persoanelor în vârstă și celor bogați și celor săraci. Croația um, trebuie să apere o buget ambițios în cadrul dezbaterii privind cadrul financiar multianual, dar trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în continentul nostru. Europa trebuie să fie să-și aibă influența într-o lume plină de provocări Deseori, cetățenii nu înțeleg ce șansă reprezintă Uniunea Europeană, nu își dau seama că forța Uniunii Europene este un atu. Ehm, dacă întrebăm dacă Europa este suficient de puternică pentru a-și asuma președinția, trebuie să arătăm că da, este. Thank you, Madam, Madam President. Și acum intervențiile spontane. Doamna Glavac. Mulțumesc, doamna președintă. Noi avem încredere că președinția croată să abordeze această dezbatere legată de statul de drept, care a continuat de ani de zile, și să nu se mai arate degetul către anumite state membre și statul de drept să nu fie doar un instrument uh, uh, pentru a atâța conflicte. Trebuie tratate toate statele membre cu aceeași măsură, trebuie să se aplice aceleași criterii și reguli și nu trebuie să se intervină în afacerile interne care n-au nimic de a face cu afacerile europene. Vă rog să dați dovadă de înțelepciune în acest sens și să nu vă transformați în judecători. Cei care vorbesc astăzi cu voce tare despre statul de drept Președinta întrerupe și acum doamna Machi, un minut. Eh, mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului prim-ministru croat pentru explicarea priorităților uh, președinției Consiliului, în special uh, cele legate de cadrul financiar multianual și mă bucur că acordă prioritate acestei teme. De asemenea, mă bucur că recunoaște importanța ancorării în continuare a politicii de coeziune și a politicii agricole în uh, cadrul financiar multianual. Avem acum o propunere și Comisia Europeană la punctul 5a a spus că se vor pune la dispoziție noi uh, fonduri financiare pentru tranziția echitabilă. Însă mai există și propunerea de negociere a președinției finlandeze. De aceea, întrebarea mea este care este punctul dumneavoastră de uh, plecare. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Iovera. Mulțumesc, doamnă președintă stimate domnule plenkovi vă mulțumesc că ne ați prezentat prioritățile președinției croate. vă asumați președinția în momente dificile cu multe schimbări în perspectivă. Că dorim sau nu, multe subiecte vor fi uh, uh prioritare, uh, viitorul Europei, uh, Brexitul, CFM-ul. Uh, Mă bucur că printre prioritățile dumneavoastră și sunt și schimbările demografice, extinderea UE în Balcanii Occidentali și respectarea valorilor uh, fundamentale, cum ar fi statul de drept. Țara dumneavoastră, Croația și țara mea, Slovenia, sunt țări vecine. De aceea sper că vom coopera foarte bine. Și tocmai de aceea, domnule Plencovici, contez pe dumneavoastră să faceți ceva, să nu doar vorbiți, ci să puneți în aplicare aceste uh, priorități legate de statul de drept, respectarea drepturilor omului și de drepturile tuturor, inclusiv ale migranților. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul doamna Deli, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, doamna președinte. Primul ministru a menționat uh, priorități uh, și anume uh, securitatea frontierelor UE. Însă mă întreb cum poate fi un lider Uh, în ceea ce privește drepturile omului, Croația și migrația sau azilul, când sunt atât de multe chestiuni care trebuie abordate. Dacă ne uităm la documentele în ceea ce privește încălcarea drepturilor, problema lucrătorilor, a migranților și cei care sunt trimiși dincolo de frontierele cu Bosnia-Herzegovina. Toate acestea sunt o încălcare clară a legilor azilului în UE, a Carta Drepturilor Omului și a Refugiaților și uh, a fost un caz nenorocit, doi atleți eh, nigerieni care au fost arestați și este un caz bine cunoscut. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este că atunci când vorbim la Comisia Libe despre acest lucru, Comisia Europeană spune că 6 milioane de euro sunt utilizați pentru monitorizarea acestor chestiuni și sunt dați unor organizații care monitorizează situația. Președinta întrerupe. Domnul Bogovici, un minut. Andrei Plenković. Mulțumesc. Bun venit în Parlamentul European, domnule Plenković, ne bucurăm să vă revedem. Permiteți-mi să felicit Croația pentru preluarea președinției rotative. Vreau să vă urez mult succes pe parcursul viitoarelor șase luni. Europa se confruntă cu o gamă largă de provocări. Eu aș dori să mă concentrez asupra cadrului financiar multianual. Sper că, în calitate de nou stat membru Uh, care știe cât de importante sunt uh, fondurile de coeziune și fondul uh, și politica agricolă comună, le veți acorda atenția cuvenită pentru că e nevoie de o dezvoltare egală în Uniunea Europeană. Eu lucrez la un proiect denumit sate inteligente. În cadrul acestui proiect vrem să creștem digitalizarea, vrem să abordăm uh, provocările de mediu și economice. Vrem ca oamenii să aibă locuri de muncă acolo unde s-au născut. Mulțumesc. Ultimul vorbitor de la intervenții spontane, domnul Lopez Aguilar. Președinte, Mulțumesc, doamna președintă, domnule prim-ministru Plenković. Într-adevăr, este pentru prima oară când Croația va deține președinția Uniunii Europene. Și vă spunem bun venit și vă urăm numai bine. În același timp însă, dorim să vă atragem atenția că este vorba de o oportunitate. Trebuie să arătăm care este diferența în ceea ce privește uh, cadrul financiar multianual și problemele care pot apărea pentru politica regională și fondurile de coeziune, pentru că trebuie să existe aceste priorități care sunt compatibile cu pactul verde. De asemenea, vă atrag atenția asupra Brexitului, și cât de important este acest proces uh, acum cu noua comisie pentru a asigura drepturile cetățeniei și condiții de reciprocitate. De asemenea, trebuie să se acorde importanța meritată justiției și drepturilor omului, pentru că Regatul Unit va rămâne pe din afară cu multe, în multe domenii, însă trebuie să clarificăm care va fi rolul său în domeniul cooperării pentru securitate, pentru protecția datelor, pentru că s-a încălcat uh, principiul protecției datelor din partea Regatului Unit, care a transferat date către statele terțe și, de asemenea, pentru zona Schengen, pentru a restabili principiile esențiale, pentru ca statele să aibă dreptul de a utiliza acest principiu al libertății de circulație a persoanelor. Mulțumesc! Dăm acum cuvântul doamnei președinte van der Leyen pentru răspuns, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la cele trei subiecte care au fost uh, menționate cel mai frecvent în intervențiile dumneavoastră. Bugetul și CFM-ul, Brexitul și Balcanii de Vest. În primul rând, în ceea ce privește bugetul, stimate domnule prim-ministru, e foarte important ca președinția croată să convingă Consiliul să-și respecte agenda strategică pentru că și vreau să subliniez acest lucru pentru că e nevoie de o modernizare a bugetului. De ce? Bugetul pe care îl avem a fost stabilit în 2013. Țineți minte anul respectiv pentru că a fost anul în care Croația s-a alăturat Uniunii Europene și lumea era absolut diferită. În 2013 nu cunoșteam Daesh, exista, dar noi nu știam nimic despre ei. Nu ne confruntase rămâncă cu criza migrației. Rusia nu își atașase Crimea și nu lansase războiul hibrid în Ucraina. N-avem, aveam un acord de la Paris privind clima la momentul respectiv dată. Nu vorbeam despre inteligența artificială sau 5G. Deci asta ne arată că lumea este absolut diferită acum și deci că avem un buget absolut diferit care trebuie modernizat. Și un mesaj pentru care mă bucur de sprijinul Parlamentului, cred, este că dacă bugetul și plafonul este prea mic, singura cale este să găsim noi resurse la nivel european. Și avem ocazia să introducem acest lucru cu sistemul de uh, tranzacții cu cote de emisii. Veniturile din acest sistem vor crește, deci nu luăm nimic de la statele membre, din potrivă vor primi și pot aloca la nivel european veniturile pentru sistemele ETS pentru a uh, servi Pactul Verde European. Apoi avem Brexitul. Președinția dumneavoastră vine într-un moment esențial în negocierile Brexit pentru că Trebuie să se înregistreze progrese enorme până în vară, până la finele președinției dumneavoastră, este esențial și trebuie să sau mai degrabă Regatul Unit trebuie să hotărască cât de apropiați sau cât de îndepărtați vor să fie de Uniunea Europeană și de piața unică. Altfel spus, nu puteți avea interzicerea liberei circulații, după care pentru oameni, după care să te aștepți să ai o liberă circulație pentru bunuri, capitaluri și servicii. Fie introducem toate cele patru elemente, fie niciunul. Nu putem avea un cadru de acțiune omogen dacă există o divergență foarte mare la nivelul impozitării și standardelor sociale sau de mediu. Deci, Regatul Unit va alege în ce măsură vor să se alinieze sau să se abată de la standardele UE și în funcție de asta se va hotărâ în ce măsură au sau nu acces la piața unică. Cum spune și proverbul, nu poți să ai prăjitura și să o mănânci în același timp. Balcanii de vest. În ceea ce privește acest subiect, în ceea ce privește Balcanii Occidentali, să nu subestimăm problema. Este în interesul nostru strategic ca Balcanii Occidentali să fie cât mai apropiați de noi. Să nu subestimăm prezența Chinei acolo, să nu subestimăm prezența puternică a Rusiei, a Turciei acolo. Cu toții au intenția de a face din Balcanii Occidentali un partener, se atragă de partea lor, dar este în interesul nostru să-i apropiem de noi, așa că uitându-mă înspre Macedonia de Nord și Albania, țin să spun că am cerut mult din partea acestora. Macedonia de Nord a trebuit să-și schimbe numele în așa fel încât să aibă posibilitatea de a lansa discuțiile de aderare cu Uniunea Europeană. Și eu cred că putem reuși, pe de o parte, să modernizăm procesul de aderare, dar pe de altă parte să rămânem fideli cuvintelor și mesajelor noastre transmise acestor două state. Este în interesul nostru și în acest sens vă doresc toate cele bune pe durata președinției. Președinte eh, von der Leyen, adesso... Doamnă președintă von der Leyen, mulțumim. Acum are cuvântul domnul prim-ministru Plenković. Andrei, te rog. Grație. Eh, da... Mulțumesc frumos, frumos, Davide. Doamnelor și domnilor, Domnule președinte, vă mulțumesc pentru reacții, sugestii și multele puncte de vedere exprimate asupra priorităților actuale ale președinției croate, dar și când vine vorba de modul în care dumneavoastră considerați că trebuie să abordăm cele mai importante dosare legislative pe ordinea de zi și de pe agenda de lucru. Aș spune câte ceva, câteva idei pentru a aborda aceste subiecte. În primul rând, care este filozofia subiacentă a acestei prime noastre președinții a UE? Cumva suntem un simbol și trimitem și un mesaj. Cu această ocazie am spus de la început 30 de ani de democrație, 20 și ceva de ani de recunoaștere internațională și câțiva ani de uh, membru al Uniunii Europene unii au uh, s-au intrat în Uniunea Europeană ca vecinii noștri în 2004, alții în 2007, noi un pic mai târziu. Unul dintre deputați, domnul Krah, a menționat primul președinte croat, pe domnul Tucman, și a încercat să-și interpreteze doctrina sa. Îmi să spun că cunosc poate un pic mai bine care este moștenirea acestui prim ministru croat, ce și-a dorit pentru țara sa odată ce aceasta și-a căpătat uh, independența. Deci ce și-a dorit pentru viitorul său. El, pentru prima dată, acum 30 de ani, pe 30 mai, în prima uh, în primul parlament ales democratic al Croației, a declarat că integrarea europeană era calea de urmat pentru țara noastră și tot ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani a fost exact punerea în aplicare a acestui cel. Știm ce înseamnă suveranitatea, poate știm mai mult decât orice altă țară reprezentată aici în această aulă. Știm ce înseamnă să avem teritorii ocupate, știm ce înseamnă să avem război pe teritoriul nostru, știm ce înseamnă uh, a pierde peste 60.000 de oameni pe propriul teritoriu. Uh, aproape de sfârșitul secolului 20. Avem experiență cu asta, slavă Domnului, și știm că și uh, Uniunea Europeană este un proiect de pace și reconciliere și astfel abordăm uh, responsabilitatea noastră politică astăzi. Nu trebuie uitat acest lucru. Apoi, am luat în considerare a agenda strategică, a strategică agenda troicii, a comisiei și a noastră proprie. Și am încercat să avem abordare cât se poate de pragmatică pe anumite aspecte, așadar, cum ar fi schimbările climatice și obiectivele neutre climatic până în 2050, acestea știm că ele vor reprezenta victorii, vectorii uh, transformării economice și drepturile umane, apoi uh, care vor traversa toată politica noastră externă. Asta s-a spus și la summitul de la Zagreb săptămâna trecută. Deci, aceste aspecte transversale vor fi luate în considerare de câte ori vom analiza industria noastră, finanțele noastre, capacitățile noastre bugetare pentru a merge în aceeași direcție, dar fără consecințe economice negative. În al doilea rând, în ceea ce privește migrația, pe care mulți dintre dumneavoastră au pomenit-o aici, o spun și repet, pentru că înțeleg că acesta este un subiect absolut esențial pe care trebuie să-l abordăm în următoarele luni. Avem un aranjament cu Turcia, un acord care a reușit să reducă numărul de migranți pe uh, ruta uh, Mediterana de Est uh, și Uniunea Europeană, uh, Balcanii de Vest, cu un procentaj foarte mare a scăzut această migrație față de acum 5 uh, ani. A scăzut această migrație cu 98%. Cum abordăm subiectul migrației împreună, în mod colectiv? Apoi, uh, Poliția de Frontieră. Țara mea are 6500 de graniceri la frontieră, poate mai mulți decât orice altă țară. Cunosc situația în anumite rapoarte pe care le citiți, în anumite uh, zvonuri pe care le auziți, uh, se aud tot felul de lucruri în legătură cu comportamentul unora dintre acești grăniceri. Au fost făcute niște acuzații, s-au făcut niște anchete și noi facem totul pentru ca să nu încalce nimeni drepturile omului, să nu se încalce dreptul național, dreptul comunitar sau obligațiile din materie de drept internațional. Spun încă o dată, spre deosebire de multe alte state membre, noi am spus că nu vrem sârmă ghimpată între două țări vecine și prietene, cum ar fi Croația și Bosnia și Herțegovina, și nu vom avea uh, ziduri ridicate între aceste două țări prietene care au o istorie comună atât de îndelungată. Și mai mult decât atât am spus că nu vom avea ziduri ridicate sau uh, alte bariere între Croația și alte entități din interiorul Bosniei și Herzegovina unde uh, locuiesc croații. Aceasta este o declarație pe care noi nu o renegăm, dar dorim să abordăm împreună problema și asta în uh, țara de origine sau chiar în primul punct de intrare pe UE. În Uniunea Europeană, uh, Croația nu este un astfel de prim punct de intrare pe teritoriu. Asta trebuie să fie menționat. Cât privește bugetul, aici miza este foarte mare. Am înțeles mesajul că nu poți să faci mai mult cu mai puțin bani la dispoziție. Asta este clar, însă trebuie să avem la un consens, să ajungem la un consens în ce privește resursele proprii. Multe analize, multe rapoarte, mulți oameni talentați s-au exprimat și cu toții arată că Asta ar fi singura soluție pe care o putem spera, așa cum a spus și Ursula, pentru a avea într-adevăr o cale de modernizare a societății noastre. În ceea ce privește demografia, aș menționa aici un element politic care ar putea să figureze în moștenirea președinției croate uh, pe următoarea perioadă și sunt lucruri uh, care trebuie menționate. Pentru prima dată în Uniunea Europeană aceste lucruri trebuie cumva spuse, este o chestiune existențială, pentru că jumătate din țările noastre au spor natural negativ. Și spun asta cu multă atenție la faptul că acest subiect este extrem de delicat iar lucrurile se știu și de către factorii de decizie politici, politici în sensul că trebuie să combinăm anumite politici uh, pentru a depăși situația dificilă în anumite țări. E vorba de mișcări de populație, dinspre rural, spre urban și invers, dinspre țări mai puțin dezvoltate în cele mai dezvoltate. Asta trebuie rezolvat. În ceea ce privește Balcanii de vest și extinderea UE, nu suntem nici naivi și nici lipsiți de pragmativ. Știu foarte bine situația aceasta, mă ocup de acest dosar de aproape 30 de ani și mi-aduc aminte ce entuziasm era atunci, acum 30 de ani, când s-au deschis uh, granițele și știm că aceste brațe deschise ale vestului către est uh, pe care le-am văzut atunci nu se vor mai repeta ca imagine acum. Însă în următorii 10 ani trebuie pilotat acest proces de apropiere față de această regiune, să le dăm, uh, um, să le dăm uh, puncte reformatorilor și celor care doresc să se apropie de Uniunea Europeană. De aceea vrem să spunem asta și la summitul de la Zagreb și spun celor care uh, se tem uh, de deschiderea conferinței interguvernamentale cu Albania și Macedonia. Vreau să le spunem uh, următorul mesaj. Știm că este vorba aici de un proces juridic, legal, complex, cu foarte multe scenarii posibile, ori să suspezi, ori să uh, inversezi situația sau să adaugi cerințe și exigențe noi, dar orice ar fi, este doar începutul unui uh, maraton, a unei curse de anduranță și nu uh, ceva er, uh, fără sens sunt lucruri care durează în timp, reformele care au început deja și Comisia le și analizează și de multe vreme încoace. Aici, bineînțeles, vine răspunderea, în primul rând, statelor membre. Sunt țări pe care nu trebuie să le uităm, mai ales Bosnia și Herțegovina, care este chiar strategică pentru țara mea. Voi menționa și Ucraina, pentru că, Ursula, tu ai pomenit această țară în discursul tău, pentru că începând din 2013 2014 încoace, prin parteneriatul de vest, ne-am uh, orientat către această țară și aici să nu uităm nici integritatea teritorială, dar nici uh, apropierea de standardele noastre europene. Cât privește Brexitul, uh, știu că a venit și Michel uh, și subiectul uh, urmează după acesta și menționez un lucru. Uh, în ultimii doi ani și jumătate, cea mai importantă a fost unitatea de care dă dovadă Uniunea Europeană. Uh, unitaritate, solidaritate, mai ales față de țările cele mai vizate de acest proces, și anume Irlanda. Cred că în ultimele luni, în mod inteligent, am redactat uh, acest uh, cadru și acord și este un bun punct de plecare în relațiile viitoare. Nu putem spune uh, că într-o situație fără precedent putem să ne comportăm ca și cum uh, am putea aplica uh, actele noastre uh, obișnuite. Deci, iată, și la propunerea Comisiei, Consiliul a fost cel care a trebuit să se descurce în acest uh, hățiș și să găsească o soluție, mai ales pentru următoarele luni. Însă vreau să spun că toți miniștrii noștri, guvernul, serviciile, departamentele noastre, toți eurodeputații noștri, cărora mulțumesc pentru contribuție, vă stau la dispoziție pentru a avea împreună un dialog fructuos și pentru a ajunge la compromisuri. Acesta este obiectivul democrației, acesta este rolul Parlamentului și al statelor membre la Consiliu, dar bineînțeles, ne uitând nici rolul de facilitator și de lider al Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, pentru această ocazie pe care mi-o dați astăzi de a fi prezent aici la Strasburg din nou și vreau să vă spun că suntem prieteni, îmi este foarte dragă instituția dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Primul ministru Plenković. Mulțumesc primului ministru Plenković. Felicitări pentru eforturile sale și felicitări echipei sale pentru activitățile pe care le desfășoară numele UE într-o perioadă așa de importantă. Am încheiat discuția pe acest punct. L'ordine del giorno avem pe ordinea de zi declarațiile Consiliului și ale Comisiei în ceea ce privește implementarea aspectelor referitoare la drepturile cetățenilor în acordul de ieșire din Uniunea Regatului Unit. Doamna președintă van der Leyen rămâne alături de noi. Îi dau cuvântul Salutiamo e diamo la parola. Dăm cuvântul, deci, secretarului de stat Nicolina Brianici. Vă rog, în numele Consiliului. domnule președinte stimați membri urmează să discutăm urmează să vedem intrarea în vigoare a acordului de retragere nemodificat față de versiunea din nouăsprezece cu excepția dispozițiilor referitoare la Irlanda decizia noastră de a nu accepta o eliminare a acestor dispoziții privind drepturile cetățenilor ar trebui să ne mulțumească. Pentru că asta ar fi dus la un nivel de protecție mult mai slab decât cel oferit în prezent. Partea a doua a acordului, referitor la drepturile cetățenilor, care se regăsesc în întreg acordul și sunt prevăzute și căi de atac în cazul în care Regatul Unit nu își îndeplinește obligațiile legate de implementarea acestor dispoziții. Asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe ureche și mă bucur și mulțumesc Parlamentului European că a programat o astfel de discuție astăzi. Salut și proiectul de rezoluție care conține o serie de preocupări legate de conservarea drepturilor cetățenilor, proceduri administrative în ceea ce privește drepturile rezidenților, și ale cetățenilor, precum și eficacitatea autorității independentei Regatului Unit de a supraveghea implementarea acestor dispoziții. Asta nu înseamnă că totul este în regulă de partea europeană. Este important să încurajăm statele membre să adopte o atitudine generoasă în ceea ce privește drepturile cetățenilor britanici care hotărăsc să rămână în Uniunea Europeană. Trebuie să insistăm ca atât Comisia cât și Regatul Unit și Comitetul Independent să fie riguroase în ceea ce privește implementarea acordului. Mai pot fi făcute multe lucruri în ceea ce privește drepturile cetățenilor de ambele părți ale canalului Mânecii, indiferent de dispozițiile din acordul de retragere. Cetățenii vulnerabili trebuie să le cunoască și trebuie să cunoască pașii administrativi care trebuie parcurși pentru a beneficia de aceste dispoziții. Parlamentul poate să joace un rol în a informa cetățenii în acest sens. Sigur că toate aceste dispoziții, deși efectul lor va dura dincolo de perioada de tranziție, nu va acoperi cetățenii care se gândesc să rămână uh, în Uniunea Europeană într-o fază ulterioară. Regatul Unit urmărește să pună capăt liberei circulației a persoanelor, dar trebuie să ne asigurăm că uh, viitoarele relații pe care le vom negocia vor fi suficient de ambițioase în ceea ce privește mobilitatea. Trebuie să se păstreze anumite drepturi pentru cetățeni. O să închei prin a remarca nivelul ridicat de convergență care există între poziția dumneavoastră privind drepturile cetățenilor și uh, rezoluție și prioritățile Consiliului. Aceasta este o ilustrare clară a scopurilor comune pe care le urmăresc cele două instituții ale noastre în ceea ce privește Brexitul. Eforturile comune trebuie să contribuie pentru a garanta că respectarea drepturilor cetățenilor permit atât cetățenilor europeni cât și celor britanici și membrilor familiilor acestora să continue să lucreze, să trăiască sau să studieze în țara gazdă pe care și-au ales-o. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie. Da. Mulțumesc. Președinta van der Leyen are acum cuvântul. Vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, săptămâna trecută am fost la Londra am avut oportunitatea de a discuta cu studenții despre viitorul relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Și la finalul discursului, ca de fiecare dată, am deschis dezbaterea și prima întrebare pe care mi-a adresat-o studenții n-a fost despre comerț, n-a fost despre serviciile financiare, nici despre securitate, cât de importante ar fi aceste subiecte oricum, dar a fost despre, desigur, drepturile cetățenilor. Aceeași întrebare a revenit de nenumărate ori cu diferite accente. Una a venit din partea unui tânăr care trăiește în Regatul Unit, el este din Benelux și era îngrijorat de viitorul său. Alta din partea unei doamne britanice care are un soț italian, era îngrijorată despre statutul acestuia, ce se va întâmpla cu acesta. Și, da, într-adevăr, întrebările difereau puțin între ele, dar motivele pentru care mi erau adresate erau mereu aceleași. Oamenii vor certitudine despre viețile lor, despre viitorul lor, certitudine despre viitorul persoanelor dragi. Discut aici despre 3,5 milioane de cetățeni din Regatul Unit, uh, care sunt din state membre ale UE, și despre aproximativ un milion de cetățeni britanici care trăiesc în afara Regatului Unit, în Uniunea Europeană. Sunt uh, numere mari și să știți că în spatele fiecăruia se află oameni, oameni cu câte o poveste personală. Unii sunt uh, cetățeni dintr-o uh, altă țară a Uniunii Europene, născuți în Regatul Unit, alții au ajuns mai târziu, mulți s-au căsătorit acolo, au copii, au uh, studiat la universitate, și-au lansat cariera și lucrează în Regatul Unit sau în Uniunea, în Uniunea Europeană. Prin urmare, ei predau copiilor, îi îngrijesc uh, pe pacienți, se îngrijesc de vârstnici, lucrează în fabrici și au început uh, propriile afaceri și oferă astfel un trai multor altora. Deci, indiferent de povestea personală a fiecăruia, cu toții au un lucru în comun și anume că vor să fie liniștiți, vor să aibă un plan pentru viitorul lor, pentru familiile lor. Tot ce își doresc este să se simtă acasă în locul pe care îl numesc acasă. Așa că, stimați eurodeputați, ai proteja pe acești cetățeni drepturile acestora a fost mereu prioritatea noastră numărul 1 din momentul în care referendumul uh, a fost tranșat. Mulțumită muncii excelente a lui Michel Barnier și a echipei sale de negociere, iată, acordul de retragere oferă garanții comprehensive pentru cetățeni. Le oferă protecție, le oferă certitudinea de care au nevoie, după cum și le permite să rămână acolo unde trăiesc astăzi, în aceleași condiții și preț de cât timp vor dori asta și fără nicio discriminare în baza naționalității. Acest acord de retragere, lucrurile pe care le-am convenit împreună, sunt lucruri care pun niște condiții atât Regatului Unit cât și Uniunii Europene. Una este să ai niște lucruri scrise pe hârtie, alta este să le implementezi. Deci, de îndată ce acordul va fi ratificat, prioritatea noastră va fi implementarea obligațiilor noastre, atât în litera și, cât și în spiritul acestora ține asta de un imperativ moral. Vestea cea bună este că Regatul Unit deja a început implementarea uh, programului de reș- reș- reședință, mă scuzați. Astăzi, 2,5 milioane de cetățeni europeni trăind în Regatul Unit deja și-au depus dosarul pentru obținerea statutului de rezident permanent. Mulți oameni au primit acum aprobarea acestui drept de a rămâne în Regatul Unit, ceea ce este o veste îmbucurătoare. Dar știți că sunt și cazuri în care oamenii n-au primit acest statut și apoi mai sunt mulți care trebuie să-și depună cererea. Sunt câteva îngrijorări care au fost mereu ridicate și anume ce se întâmplă cu bucătarii polonezi, cu brutarii francezi, dar sunt multe alte situații în care oamenii sunt confuzi sau nu pot să-și depună dosarul din anumite motive. Sau sunt alții care au primit uh, solicitare să facă mai multe dovezi ale faptului că trăiesc în acea țară, chit că sunt acolo de 40 de ani sau mai bine. Deci, iată, suntem în legătură strânsă cu cetățenii și cu autoritățile britanice cu privire la toate aceste aspecte. Vrem să evităm uh, discriminare sau nu, vrem să mai adăugăm complexitatea acestui proces. Vrem să ne asigurăm că toți cetățenii și mai ales cei mai vulnerabili sunt susținuți pe întreg parcursul procesului. Avem nevoie de garanția faptului că autoritatea independentă de monitorizare poate acționa în independență deplină pentru a trata plângerile. Asta este foarte important. În ceea ce ne privește pe noi, Comisia va fi foarte vigilentă în ceea ce privește implementarea. Suntem gata să-i ajutăm pe cetățenii Uniunii care trăiesc în Regatul Unit să ne asigurăm că ei sunt informați ca atare și susținuți cum trebuie. Și apoi, bineînțeles, vom face exact același lucru când e vorba de cetățenii britanici ce trăiesc în Uniunea Europeană. Tot ceea ce v-am spus acum sunt întrebări pe care le-am ridicat și cu premierul Johnson săptămâna trecută când am fost la Londra. Vom coopera strâns cu Regatul Unit pentru a ne asigura că lucrurile vor decurge bine, că găsim soluția corectă și că putem rezolva orice problemă cât mai rapid cu putință. La final, stimați eurodeputați, vreau să vă dau o veste bună. Va exista continuitate pentru cetățenii Uniunii care trăiesc în Regatul Unit și viceversa pentru cetățenii britanici care trăiesc în Uniunea Europeană la sfârșitul perioadei de tranziție. Însă, după sfârșitul perioadei de tranziție, Regatul Unit va deveni un terț stat. Brexitul va însemna schimbări. Schimbări pentru cei care vor vrea să-și clădească viitorul de orice parte a canalului. Va trebui să negociem o nouă cale înainte. Suntem gata să formulăm mandatul pentru acele negocieri, fiind dat că se apropie 1 februarie. Ca și până acum, în aceste negocieri, vom face din drepturile cetățenilor prioritatea noastră numărul 1 și vom negocia mereu în bună credință, pentru a clădi un nou parteneriat comprehensiv cu prietenii britanici. Cum le-am răspuns și studenților la Londra, este o veche poveste cu prieteni vechi și începuturi noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte von der Leyen. Acum, haideți să vedem opiniile grupurilor politice. Din partea PP-ului, doamna Hübner, aveți trei minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă președinte, dragi colegi. În acest uh, parlament, de-a lungul procesului Brexit, am avut multe întâlniri cu cetățeni, cu cetățeni britanici, am auzit poveștile lor și am înțeles mai bine consecințele Brexitelor asupra drepturilor lor ca și cetățenii europeni și îngrijorările noastre lor noi ni le-am însușit Parlamentul în rezoluțiile sale s-a ocupat de drepturile cetățenești, dar acum vedem că uh, se clatignă o serie întreagă de angajamente pe care ni le-am luat în acest sens. De aici rezoluția noastră. Nu există o soluție uh, și dacă nu va fi implementată ca atare, va aduce la consecințe negative asupra vieții oamenilor. Um, implementarea acordului de retragere este importantă. Ea va aduce certitudine de care este nevoie. În articolul 18.4 din uh, articolul de retragere um, se spune ceva uh, pe care Regatul Unit nu uh, îl respectă. Regret acest lucru și doar jumătate din statele membre folosesc procedura administrativă cu caracter declarativ care este recomandată de către Comisie și sperăm că în viitorul cadru de cooperare lucrurile se vor îndrepta. Ehm, ca și cetățenii ai Uniunii Europene, cetățenii britanici au beneficiat mult de libera circulație și sper că guvernul britanic se va răzgândi în acest sens. Va fi de asemenea esențial să găsim o soluție pentru a recunoaște reciproc uh, calificările și competențele, apoi ca cetățenii să poată participa la alegerile locale, să există bune cooperări în ce privește dreptul familiei și în alte prevederi ale dreptului internațional, iar acolo unde sunt Uh, probleme de interpretare, asta să nu afecteze drepturile cetățenilor. Îmi pare bine că Regatul Unit ne dă asigurări în ceea ce privește funcționarea uh, autorității independente de monitorizare. Parlamentul European însă va fi foarte atent la, proiect, la procesul de implementare. Așa cum am spus în rezoluția noastră, perioada de tranziție mai scurtă înseamnă că este mai puțin timp pentru a operaționaliza tot ce înseamnă acordul pentru cetățeni și atunci campanii de sensibilizare în acest sens vor fi absolut esențiale. Implementarea la timp a drepturilor cetățenești uh, va fi extraordinar de importantă pentru a clădi uh, încredere în relația viitoare. Mulțumesc foarte mult, doamna Silva Pereira, din partea socialiștilor. Aveți două minute. President, Mr. Barnier. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Barnier, dragi colegi. Prima noastră îndatorire ca Parlament european, cu membri aleși direct de cetățenii europeni, este să îi apărăm pe cei pe care îi reprezentăm democratic. Asta explică de ce principala noastră prioritate în ceea ce privește Brexitul s-a centrat întotdeauna pe drepturile cetățenilor. Nu doar cetățenii europeni care trăiesc în Regatul Unit, ci și ale cetățenilor britanici care locuiesc peste tot în Uniune. Am ascultat preocupările grave exprimate de mulți cetățeni și multe ONG-uri și nu putem ignora faptul că oamenii sunt foarte îngrijorați cu privire la nesiguranța mare care există și la impactul negativ al Brexitului asupra vieților lor și așteptărilor lor. De aceea suntem astăzi aici, pentru a discuta și aproba o rezoluție politică depusă și sprijinită de liderii multor grupuri, polit- multor grupuri politice. Ideea este să transmitem un mesaj politic puternic. Guvernul britanic poate și trebuie să facă mai multe pentru a garanta protecția totală a drepturilor cetățenilor în contextul Brexitului. Într-adevăr, au fost făcute eforturi pe un subiect așa de dificil. Mm, însă adevărul este că schema de reședință europeană um, ar putea să fie mai accesibilă, mai ușor de înțeles, mai ales pentru cetățenii mai vulnerabili. Pe de altă parte, Există mulți solicitanți care au statut de eh, stabilire provizorie și ar fi bine să asigurăm revizuirea adecvată a acestei situații de către o autoritate independentă. Un document fizic ar ajuta, de asemenea, la creșterea nivelului de certitudine juridică și le-ar da un eh, sentiment de siguranță pentru viitor, nu doar cetățenilor, ci și angajatorilor, proprietarilor. Sperăm să primim un răspuns pozitiv din, far, din partea guvernului britanic în ceea ce privește drepturile cetățenilor. Mulțumesc! Domnul Verhofstadt pentru Renew Europe, 3 minute. Uh, so... Mulțumesc! În primul rând, ce vreau eu să fac este să mulțumesc uh, doamnei von der Leyen, președinta Comisiei, și lui Michel Barnier, evident, pentru uh, susținerea lor continuă și puternică a drepturilor cetățenilor. Sper că această instituție, în momentul în care vom vota, parcă mâine, dacă nu mă înșel, în orice caz, ca această instituție să voteze cu o majoritate covârșitoare. O majoritate care apoi să ne confere un mandat. Mandatul de a purta discuții finale cu autoritățile din Regatul Unit. Ceea ce se va întâmpla joi. Am fost invitat de către secretarul de stat, domnul Barclay, și de către noul ministru pentru afaceri europene, domnul Pincher. Este deci deosebit de important ca această rezoluție să fie susținută masiv, pentru că asta ne va conferi forță joi și vineri. Spun asta deoarece există în continuare îngrijorări, dragi colegi. Sunt îngrijorări care trebuie adresate și dacă nu o facem acum, înainte de sfârșitul lunii, atunci nu vor mai fi în discuție până la finele anului. Îmi imaginez că Parlamentul European va fi, de exemplu, de acord în ceea ce privește un acord de liber schimb, fără a fi rezolvat problema și îngrijorările cetățenilor britanici și cetățenilor europeni, inclusiv uh, dreptul la liberă circulație. Îngrijorările au fost deja menționate de cei doi colegi ai mei antevorbitori. În primul rând, în ceea ce privește recunoașterea automatică a drepturilor cetățenilor. Avem un guvern conservator. Guvernul conservator spune mereu că vrea mai puțină birocrație. Nici o problemă. Haideți să facem exact asta. Calea cea mai sigură este cu o recunoaștere automată, în așa fel încât să nu mai treci prin toată această tevatură. În al doilea rând, e vorba de prezența unui document fizic de deci ce e nevoie de un document fizic. Autoritățile britanice ne spun nu, nu e, e nicio problemă. Au un e-mail. Imaginați-vă că o femeie vine la părinți pe continent și când se întoarce, lumea o întreabă și unde ți-e e-mailul? Nu știu, mi-a murit uh, bateria. La telefon. Sau poate din greșeală a șters e Deci cum face să intre pe teritoriul uh, Regatului Unit? Avem nevoie de un document fizic, căci în lumea normală ai un document fizic. Asta e cea de-a doua îngrijorare. Și în rest, a treia îngrijorare, Autoritatea Independentă de Monitorizare. De ce să nu fie reprezentați acolo câțiva uh, oameni ai celor 3 milioane de cetățeni, ca să fim siguri că sunt reprezentate ambele părți. Asta, de exemplu, ar, ar rezolva problema. Prin urmare, cred că toate aceste lucruri trebuie să fie adresate așa cum trebuie. Speranța mea este ca mâine la vot să facem asta și apoi joi și vineri în discuții. Și apoi cer un pic de flexibilitate domnului uh, premier Johnson. Să ia de, de exemplu pe regină, drept model. Căci până și regina ieri uh, a dat lui Harry și lui Meghan o perioadă de tranziție. Deci un pic de flexibilitate din partea domnului Johnson ar fi de bun augur. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult din partea verzilor. Domnul Lamberts, aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Deseori se spune că Uniunea Europeană este un proiect uh, foarte important, uh, foarte amplu, mai ales uh, economic important pentru cei care dețin capitalul, dar nu este numai asta pentru că avem 3 milioane de cetățeni care ai UE care locuiesc în Regatul Unit și încă vreo 2 milioane de cetățeni britanici care locuiesc în Uniunea Europeană știu bine că Uniunea Europeană este mai mult decât atât libertatea de a circula, de a studia, de a ieși la pensie peste tot Uniunea Europeană, libertăți și drepturi care reprezintă probabil una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene în istoria sa și Probabil că asta și riscă să piardă cetățenii acum când știm că Regatul Unit se va retrage într-adevăr din Uniunea Europeană. Asta pare ineluctabil și domnul Barnier și negociatorii din jurul său au declarat că uh, și asta au și făcut uh, să limiteze cât mai mult uh, problemele și pagubele ocazionate de această retrage a Uniunii Europene și în acordul de retragere, conținutul acestuia este satisfăcător, însă avem o problemă de încredere totuși cu, în raport cu uh, Regatul Unit. Există o serie de probleme administrative care apar și există această amenințare uh, care apare în transpunerea britanică a acordului de retragere, care spune că dreptul britanic poate la un moment dat uh, să desfințeze autoritatea independentă de verificare și monitorizare uh, a respectării acordului și respectiva drepturilor aferente. Asta este îngrijorător și anumite surse apropiate de Ministerul de Interne uh, britanic uh, chiar uh, vorbesc despre faptul că uh, rezidenții nebritanici ar fi o amenințare la adresa securității statului. Asta este foarte îngrijorător de asemenea și atunci interpelez colegii britanici, dacă considerați că suntem prieteni, atunci să confirmați prin atitudinea dumneavoastră acest statut de prietenie în dreptul dumneavoastră și uh, Dor tratați uh, cetățenii UE la dumneavoastră acasă așa cum vă doriți ca și rezidenții dumneavoastră britanici să fie uh, tratați în uh, alte țări. Mulțumesc din partea I și de domnul Beck. Două minute jumate. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi.